So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke... Așadar, dragi colege, dragi colegi, haideți să începem totuși cu o întârziere destul de mare, datorită faptului că membrii noștri n-au reușit să ajungă chiar la timp, nici experții noștri nu sunt încă toți prezenți. Vom începe însă totuși pe ordinea noastră de zi este un uh, punct care se referă la revizuirea directivei cu privire la sănătatea muncii și carcinogenii și mutagenii responsabili în acest sens. Eu cred că activitatea noastră ar trebui intensificată în acest sens și să depășească cadrul propus de comisie. Permiteți-mi să o salut pe Leslie Rushton de la Colegiul Imperial din Londra, pe doamna Rebecca Smith, Senior Advisor Social Affairs Department Business Europe. Pe drum se mai află și Elke Schneider din partea European Agency for Safety and Health at Work, dânsa va veni ceva mai târziu, de aceea am modificat puțin ordinea intervențiilor și am, o vom ruga mai întâi pe doamna Leslie Rushton să își prezinte uh, contribuția și după aceea uh, raportoarea noastră, Marita Ulscoc, va avea ocazia să-și expună punctul de vedere. Și acum am să rog pe doamna Leslie Rushton să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunt Leslie Rushton din partea Imperial uh, College, sunt epidemiolog statistician și m-am specializat pe uh, sănătatea la locul de muncă. Am să vă dau câteva informații în ceea ce privește cadrul cercetărilor noastre în care am analizat costurile care vizează limitele de expunere și am să vă ofer câteva informații contextuale, fără metodologie, dar am să mă refer puțin la incertitudinile uh, de care trebuie ținut cont atunci când analizați aceste date. Scopul acestui uh, proiect a fost să facem o analiză socioeconomică de sănătate și de mediu uh, aferente modificărilor la directiva cu privire la carcinogen. Am inclus 25 de astfel de substanțe. Este un amestec din IARC, Agenția Internațională cu privire la cercetare în domeniul cancerului și clasificările aferente. Noi nu analizăm dacă o substanță este carcinogenă, luăm ca atare acest lucru conform clasificării, Clasa 1 este cu siguranță carcinogen, clasa 2A este probabilă și clasa 2B înseamnă că nu sunt uh, prea multe date disponibile în ceea ce privește sănătatea umană. Deci, analizăm așadar impactul reducerii expunerii punerii și încercăm să comparăm costurile și beneficiile pentru sănătate vis-a-vis -vis de costurile aferente pentru industrie pentru a se conforma. Sunt uh, principalul uh, cercetător în acest demers într-un studiu din Regatul Unit. Foarte pe scurt, aș dori să vă explic metodologia generală care se aplică acestui studiu analizăm în primul rând expunerea ocupațională din trecut și cât uh, cazuri de cancer au cauzat până acum. Ce proporție din îmbolnăvirile de cancer se datorează expunerii trecute? Apoi, o metodologie pentru previzionarea în viitor a uh, cazurilor care ar apărea în baza anumitor scenarii și uh, introducem în modelare aici și anumite scenarii. În studiul britanic am analizat și îmbunătățirea uh, respectării reglementărilor și includerea mai multor companii în acest demers. Aceste studii ne permit să analizăm lipsa de date, și uitându-vă prin documentație veți constata că există foarte multe provocări în ceea ce privește disponibilitatea datelor. Deci provocări, dar și impacturi legate de strategii de reducere a riscurilor. Am vrut să vă atrag atenția asupra faptului că aceste studii vă oferă foarte multe date. Dacă sunteți decidenți, trebuie să analizați foarte multe date și depinde de ce anume vă interesează. Dacă vreți așadar să reduceți expunerea la locul de muncă, care uh, cauzează cele mai multe cazuri de cancer, atunci va, veți analiza fracțiunea atribuibilă. Dacă vă interesează numărul de decese, a, analizați acest indicator. Dacă nu se poate avea în vedere incidența acele cazuri care pot uh, uh, apărea datorită uh, expunerii la carcinogeni. Câți uh, ani de viață pierdută uh, este un alt indicator sau uh, alt indicator uh, ani de viață cu îmbolnăvire de cancer. Aici am vrut să vă arăt ce anume am avut în vedere în studiul nostru din Marea Britanie. Acestea sunt fracțiunile atribuibile Pentru mezoteliom, vedeți că aproape 90% sunt datorate expunerii, este datorat asbestului, uh, evident, dar în total avem 5,3% din cazurile de cancer. Iată, așadar, dacă analizăm și numărul total de îmbolnăviri, ne dăm seama de amploarea problemei. Cei care sunt însă carcinogenii, asbestul este cel mai semnificativ, De asemenea, dioxidul de siliciu este un carcinogen important și în industria construcțiilor apare o incidență deosebit de mare. Dacă analizăm fracțiunile atribuibile, acestea sunt, este clasamentul Dacă analizăm indicatorul fracțiunilor atribuibile, atunci constatăm că mezoteliomul, dar și îmbolnăvirile de uh, cancer la plămâni sunt semnificative. Însă dacă analizăm indicatorul anilor de viață cu îmbolnăvire de cancer, atunci analizăm uh, de pildă alte tipuri de cancer, precum cancerul de sân, care, din fericire, uh, are o rată superioară de supraviețuire. Am analizat uh, nu doar datele din Marea Britanie, ci și din mai multe țări și am discutat cu părți interesate din diferite domenii și am analizat ce care sunt nivelurile de expunere. Îmi cer scuze, am vorbit fără să dau pagina. Substanțele uh, pe care le avem în vedere în momentul de față, sper că le puteți citi, sunt uh, vizate în ordine, în conformitate cu uh, clasificarea IARC. Sunt șapte astfel de substanțe de clasa 1, uh, șase, două substanțe de tip 2A și alte câteva de tip 2B, care cauzează o serie întreagă de tipuri de cancer. Cancerul de plămân Uh, e datorat unui număr de peste 20 de carcinogeni. Valorile de expunere ocupațională pe care le-am analizat în rubricile din dreapta, unele au fost stabilite de comisie, dar altele au fost preluate din anumite state membre. dar arată în același timp că există o serie întreagă de oameni care suferă de astfel de expunere și în momentul de față. Dacă la hidrazine, de pildă, ne uităm în partea de jos, 75% din forța de muncă au expunere deasupra, deasupra limitelor permise. Este un grafic care ține cont de toate cele 25 de substanțe analizate. O serie întreagă însă dintre aceste îmbolnăviri au loc uh, după ieșirea la pensie, deci uh, nu se produce îmbolnăvirea în cursul vieții active ceea ce de asemenea duce și la o problemă de detecție. Însă pentru actuala povară măsurată datorită acestor carcinogene, asta este situația. Asta este scenariul de referință pentru actualele 25 de substanțe. Dacă nu se întâmplă nimic, câte cazuri de îmbolnăviri vor avea loc uh, plecând de la datele din 2010 când am efectuat studiul? și am încercat să facem o numită prioritizare. Acest dioxid de siliciu cristalizația respirabil vor duce la circa 7500 de îmbolnăviri, am estimat noi. Dacă nu se întâmplă nimic, uh, iar numărul de decese ar fi undeva la 450.000 în următorii 50 de ani. Iar uh, dat fiind faptul că este vorba de cancer uh, la plămâni, decesele vor rămâne constante, că din păcate nu sunt uh, tratabile. Al doilea mare carcinogen se referă la uh, prafurile de datorate lemn, prelucrării lemnului. Aceasta este o comparație între uh, beneficii și costurile aferente respectării limitelor vedem substanțele aferente, valorile permise, numărul de incidente evitate. Dacă ne uităm la uh, dioxidul de siliciu, ar putea fi evitate 110 de îmbolnăviri prin impunerea limitei din partea stângă. Însă un număr mare de muncitori a rămâne expuși uh, la acest nivel mai redus, ceea ce ar uh, duce în continuare la un risc ridicat. Sigur că în cazul lipsei de expunere nu există niciun risc, dar și o expunere mică are totuși un risc uh, rezidual. Iată că vedem că prin impunerea unor uh, limite mai reduse apar uh, reduceri semnificative a cazurilor de îmbolnăviri, dar uh, dacă ne uităm în special la dioxidul de siliciu și la crom 6, însă apar și costuri importante. În ceea ce privește celelalte substanțe, n-am putut să depistăm valori uh, aferente îmbunătățirii sănătății prin impunerea unor limite, deși pentru respectarea anumitor limite tot ar mai părea costuri aferente. Care sunt incertitudinile? Acestea sunt foarte bine descrise în documentul de impact Uneori însă trebuie să facem niște uh, predicții fără o bază uh, solidă. Atunci când facem aceste estimări, folosim date publicate cu privire la estimarea riscului, care pot fi fundamentate sau nu s-ar putea să nu se refere neapărat la tipul de populație pe care ne analizăm. Există foarte multe incertitudini în ceea ce privește datele aferente îmbolnăvirilor de cancer și de asemenea și în ceea ce privește tendința pentru anumite meserii. Însă, aceste studii totuși oferă o serie întreagă de uh, măsuri care să vă permită luarea unor decizii și depinde de dumneavoastră uh, Uh, asupra căror aspecte doriți să vă concentrați. Dar, de asemenea, sunt un instrument util și pentru sindicate și uh, <clears throat> asociații profesionale. În uh, Regatul Unit, tema sănătății la locul de muncă a devenit uh, mult mai importantă decât era în trecut de când s-a realizat acest studiu. De asemenea, am constatat că reducerea carcinogenilor duce și la o reducere a îmbolnăvirilor, în special în ceea ce privește îmbolnăvirile la plămâni și în afara îmbolnăvirilor de cancer. Pe notă personală aș dori să mai adaug că se vorbește dacă ar fi nevoie de un sistem de monitorizare pentru bolile ocupaționale. Acest uh, lucru este însă foarte dificil, pentru că la analizarea unei îmbolnăviri, un medic uh, nu poate stabili cu certitudine dacă uh, să spunem, un cancer la plămâni este datorat expunerii ocupaționale sau nu. Poate că Cancerul de plămâni este cel mai bun exemplu, dar în mare majoritate a îmbolnăvirilor de cancer este dificilă de, de făcut această distinție. Dar, în orice caz, <clears throat> o monitorizare a expunerii ar fi foarte utilă pe viitor. De asemenea, am analizat și dezavantajele disproporționate în statele membre și pe anumite ramuri de activitate. Și trebuie să spun că nu am găsit astfel de cazuri de uh, dezavantaj disproporționat pentru uh, forța de muncă analizată. Poate că Comisia ar putea avea în vedere și acest grup al uh, forței de lucru disproporțional dezavantajate atunci când uh, face anumite propuneri. Mulțumesc că trecem acum la uh, cea de-a doua expertă a noastră care are tocmai a ajuns în sală doamna Elke Schneider din partea European Agency for Safety and Health at Work. Vă rog, aveți cuvântul dacă v-ați putea și încadra în 10 minute. Microfon, please. I would first like to thank Mr. Hendler and Mrs. Ulfsko. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc uh, domnului Hendel și doamnei Ulskov care au invitat agenția noastră la această ședință. Îmi cer scuze pentru întârziere. Pur și simplu, motivul întârzierii a fost acela că am așteptat în locul nepotrivit uh, persoana care urma să mă aduc aici. În prezentarea mea vreau mai întâi de toate să vă prezint câteva cifre, care de, de altfel mai mult ca sigur au fost menționate deja de antevorbitoarea mea și după aceea vă voi uh, explica câteva dintre rezultatele obținute de agenția noastră și vă voi prezenta de asemenea și activitățile agenției noastre în ceea ce privește mutagenii, uh, substanțele mutagene și cancerigene în mediul profesional. Uh, mai întâi de toate cifrele. Cancerul este a doua cauză mare de mortalitate în Uniunea Europeană. Unul din patru decese sunt cauzate de, către, de cancer. În cazul persoanelor uh, cu o vârstă de sub 65 de ani, uh, cancerul uh, cauzează una din trei, unul din trei decesuri, decese. 4 până la 8% din cancerele ocupaționale sunt considerate a fi fost cauzate de către expunere la astfel de substanțe, dar uh, trebuie să țineți cont că, de faptul că uh, vorbim despre diferite tipuri de cancer și uh, pentru că tipurile acestea de cancer sunt atât de diferite, bineînțeles, proporția și importanța expunerii este și ea diferită. Costul acestei boli se, uh, se ridică la 334 de miliarde de euro. Cam asta spune un raport care a fost prezentat în mai anul acesta, în timpul președinției olandeze. Bineînțeles, toate acestea sunt estimări, dar până la urmă ne oferă o imagine cu privire la impact. 102.000, peste 102.000 uh, de uh, cazuri de cancer ocupațional uh, care se soldează cu un deces în fiecare an în Uniunea Europeană și această cifră este obținută sau inclusă într-un raport al agenției noastre și raportul, raportul respectiv conține și mențiuni cu privire la metodologia care a generat această cifră. În momentul în care vorbim despre aceste substanțe cancerigene, trebuie să ținem cont de faptul că lucrătorii sunt expuși la mai multe substanțe cancerigene în același timp. Noi uh, analizăm câte o substanță pe rând, dar trebuie să ținem cont de faptul că lucrătorii sunt expuși la mai multe în același timp. Am uh, dat aici câteva exemple de uh, locuri de muncă în uh, industrie, precum mecanici, uh, sudori, etc., dar am dat exemple și de alte meserii, precum cea de frizer. Toți cei care lucrează în aceste domenii de activitate sunt expuși la substanțe cancerigene și lucrul acesta trebuie să fie luat în considerare în momentul în care analizăm impactul. După cum spunea antevorbitoarea mea, trebuie să ținem cont de faptul că substanțele la, pe care le analizăm au diferite tipuri de efecte. În momentul de față analizăm costurile evitării uh, cazurilor de cancer, dar mai există și o serie de substanțe precum pulberea de uh, Uh, lemn, uh, siliciu, hidrazina, etc., deci alte substanțe care au și alte subiect, uh, efecte, precum reducerea senzației, pot produce iritații, și toate aceste efecte pot apărea mai repede decât, decât cancerul. Și probabil costurile menite a scădea genul acesta de efecte negative ar fi chiar mai mari decât costurile implicate de uh, o încercare de evitare a apariției cancerului. Deci, dacă ne gândim la analiza de impact, ne dăm seama că, până la urmă, cifrele noastre sunt uh, estimări uh, inferioare. Am organizat un sondaj uh, cu câțiva ani în urmă pentru Comisia Europeană. Am publicat uh, raportul deja, care e disponibil pe site-ul nostru. Deci am făcut un sondaj între statele membre, în diferitele state membre și am pus uh, întrebări legate de sistemele pe care le au pentru stabilirea de limite de expunere profesională la substanțe cancerigene și mutagene. Ce am văzut am văzut că există valori, limită diferită pentru cancerigeni uh, și mutageni în statele membre. Există, sunt aplicate atât regulile incluse în achiul comunitar, cât și uh, Uh, limite mult mai înalte în unele state membre, deci situația variază. Multe state membre au anunțat că au adoptat astfel de limite de expunere din alte state. Asta înseamnă că aceste state se, se bazează pe resurse limitate în ceea ce privește stabilirea limitelor de expunere și toate acestea dovedesc cât de necesar este standardul comun european în ceea ce privește uh, Uh, aceste limite de expunere. Bineînțeles, limitele de expunere nu pot uh, să, să fie încununate de succes de unele singure, necesită și o serie de alte sisteme, precum uh, cele de ventilare, etc. Am mai publicat în urmă cu doi ani și un raport cu privire la sistemul de monitorizare în raportul nostru am constatat lipsa de date, dar în același timp am constatat că majoritatea datelor se referă la uh, profesiile industriale și nu la servicii. Și trebuie să ținem cont de faptul că 70% din forța de muncă lucrează în domeniul uh, serviciilor. Mulți uh, lucrători vulnerabili sunt expuși uh, cancerigenilor și această expunere este uneori subestimată. Să vă dau un exemplu. Tinerii lucrători sau cei în, um, care lucrează în uh, mentenanță au fost tratați sau au făcut obiectul unui raport din Franța. În Franța s-a s-a analizat expunerea la o serie de cancerigene și s-a constatat că cei care lucrează în mentenanță sunt cei mai expuși la astfel de substanțe periculoase. 40% dintre lucră, lucrătorii uh, în domeniul uh, men, uh, mentenanței. De asemenea, tinerii sunt foarte afectați. Lucrătorii aceștia lucrează în locuri diferite, condițiile așadar sunt variate. Uh, Trebuie să ținem cont de asemenea de faptul că tinerii lucrători sunt uh, mulți dintre ei ucenici cu o vârstă între 15 și 18 ani și de asemenea sunt în uh, formare. Mulți dintre ei sunt în formale. În formare asta înseamnă că situația lor este puțin controlată la locul de muncă. Un alt subiect uh, care a fost subliniat în raport a fost uh, uh, acela că strategiile pentru reincluderea pe piața muncii a persoanelor uh, bolnave sunt limitate și tocmai de aceea am venit cu un raport care conține o serie de recomandări în acest sens. De asemenea, uh, este uh, nevoie de soluții la locul de muncă și asta am, am subliniat. Dar voi reveni la acest subiect. Unul dintre, una dintre substanțele menționate în propunere este siliciul. Uh, Uh, un, uh, o substanță foarte importantă. Există un studiu finan, uh, finlandez care prezintă datele cu privire la expunere din anii 50 până în 2010. S-a constatat că gradul de expunere a scăzut, dar cu toate acestea, uh, numărul de persoane care sunt în continuare expuse la acest, uh, această substanță crește. Trebuie să ne gândim uh, când vorbim despre siliciu, despre o serie de tineri care s-ar putea să fie expuși la această substanță. Trec acum la viitoarele noastre activități. În momentul de față suntem uh, pe cale să contractăm un studiu de fezabilitate pentru expunerea la factorii uh, uh, de risc uh, cancerigeni. Ne dorim să venim cu o listă de astfel de factori care să poată fi evaluată prin intermediul sondajului și uh, vrem de asemenea să descoperim dacă un exercițiu pilot poate fi demarat fie în unele state membre, fie în toate statele membre. Tocmai lucrăm la acest uh, proiect, uh, vom găsi un contractant cât mai curând cu putință și sperăm ca studiul să fie finalizat până la începutul lui 2018. Deci studiul se va desfășura în 2017. Metodologia este inspirată de un uh, studiu uh, demarat în Australia. Vom folosi respectiva metodologie și suntem în contact cu cei care au creat această metodologie în Australia. O altă activitate pe care trebuie să o menționez este campania noastră cu privire la locurile de muncă sănătoase. Uh, aceasta va fi demarată în 2018 și în 2019. Ne vom referi la substanțele periculoase la locul de muncă și, uh, uh, bineînțeles, printre aceste substanțe se numără și substanțele cancerigene. Scopul campaniei este acela de a transmite informații cu privire la bunele practici, instrumentele nou create. Încercăm să creștem gradul de conștientizare, în special în ceea ce privește substanțele cancerigene la locul de muncă. E important să analizăm comunicarea pe întregul lanț de furnizare. Vom analiza, prin urmare, uh, legislația REACH și cea cu privire la etichetare. Am demarat deja o astfel de campanie în 2003. Între timp însă lucrurile s-au schimbat mult. Avem uh, acum uh, expunerea la nanomateriale, spre exemplu, și uh, considerăm că trebuie să fie analizate și uh, cazurile lucrătorilor vulnerabili și, bineînțeles, analiza trebuie să se bazeze și pe gen. Trec acum la ultimul slide. În special în ceea ce privește substanțele cancerigene, agenția noastră promovează foaia de parcurs cu privire la aceste uh, substanțe. Am semnat împreună cu partenerii sociale europeni, europeni și cu Comisia Europeană, precum și cu uh, Ministrul, Ministerul Muncii din Austria și Germania, un fel de acord cu privire la activitățile care trebuie să fie demarate pentru a preveni expunerea uh, Uh, la locul de muncă la substanțele aceste, acestea cancerigene și mutagene. Și în momentul de față analizăm acțiunile care trebuie să fie demarate în 2017, 2018, 2019. Însă prima noastră activitate va fi aceea de a susține un ghid care va fi publicat la finele lunii octombrie, octombrie de Comisia uh, inspectorilor muncii în ceea ce privește expunerea la siliciu, în special în domeniul construcțiilor. Dar vom face mai mult decât atât, vom organiza un eveniment, o conferință anuală cu privire la anumite riscuri uh, sau anumite substanțe și, bineînțeles, vom demara și celelalte activități înscrise în foaia de parcurs. am am ajuns la final acum. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem direct la domnul Tony Muso de la Institutul European pentru al sindicatelor. Aveți cuvântul. Uh, good morning, uh, everyone, and thank you very much for Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc pentru această invitație. Sunt Tony Musu de la Institutul de Cercetare al ETUC, ETUC, uh, Organizația Umbrelă pentru toate sindicatele din uh, Uniunea Europeană. din nou uh, discutăm despre un subiect uh, foarte important. Dacă e să analizăm numărul deceselor uh, datorate cancerului la locul de muncă, numărul este foarte ridicat. Vorbim de peste 100.000 de lucrători anual în Uniunea Europeană. Or, aceasta este prima cauză a mortalității din cauza condițiilor de la locul de muncă. Pot de asemenea să confirm și uh, numărul oferit de doamna Leslie Rushton, și anume că expunerea profesională cauzează între 5 până la 8% din toate tipurile de cancer. Firește, toate acestea au un cost uh, uriaș pentru societate, un cost pentru lucrători, pentru familiile acestora, un cost pentru angajatori uh, și pentru societate în ansamblul său. Avem un studiu recent din partea Institutului Național pentru Sănătate Publică din Regatul Țărilor de Jos, care ne arată că costurile depășesc 300 de miliarde de euro anual pentru Uniunea Europeană. Deci costuri majore. Acesta este motivul pentru care sindicatele au lansat o campanie pentru a opri cancerul la locul de muncă. Unul dintre principalele motive este că Firește, toate aceste tipuri de cancer sunt uh, prevenibile dacă lucrătorii nu sunt expuși sau dacă sunt mai puțin expuși la astfel de substanțe. Astfel vom evita anumite uh, cazuri de cancer. Unul dintre instrumentele care pot fi folosite la locul de muncă Uh, pentru a uh, reduce nivelul de expunere este uh, cel al limitelor de expunere profesională. De aceea noi promovăm acest instrument. ETUC solicită Uniunii Europene să actualizeze uh, repede uh, directiva cu la agenții cancerigeni pentru a avea niște limite de expunere profesională obligatorii uh, pentru uh, cel puțin 50 de substanțe carcinogene. Ne bucurăm că doamna comisar Tyson uh, s-a angajat uh, să susține 25 de limite de expunere profesională obligatorii până la sfârșitul acestui an și 50 de astfel de limite pentru substanțele cancerigene până în 2020. Care sunt solicitările sindicatelor? Ei bine, Comisia a propus uh, un prim val de 13 substanțe cancerigene cu uh, valori limite de expunere profesională obligatorie, iar pentru cinci astfel de substanțe ne-am dorit să existe niște limite mai stricte de expunere. Le puteți regăsi aici în tabel. Acestea sunt uh, dioxidul de uh, siliciu cristalizat care poate fi respirat, praful de lemn, compușii cu crom, 1-3 butadienă și uh, fibrele de ceramică refractară. De ce solicităm aici limite de expunere mai stricte? Ei bine, pentru că în anumite state membre ale Uniunii Europene, la nivel național, există deja limite mai stricte. Prin urmare, ar trebui să urmăm bunele practici din statele membre. Deci, dacă aceste uh, chestiuni sunt fezabile într-o anumită țară, ar trebui să fie fezabile și în altele. Vă dau exemplul cromiumul, cromului 6, avem un milion de lucrători expuși în Uniunea Europeană. Comisia propune o limită de expunere de 0,025 mg pe metru cub, iar în Franța, Germania și în Olanda avem 0,01 mg pe metru cub. Deci de 25 de ori mai puțin. Știm, de asemenea, că în legătură cu această substanță, Comisia este gata să facă progrese. Sunt studii acum în curs uh, care uh, își propun să analizeze impactul unor limite mai stricte. Deci este extrem de important ca Parlamentul să încerce să aibă valori limită mai stricte pentru aceste substanțe cancerigene, căci odată ce acestea vor fi incluse în directivă, Um, ar fi foarte greu ca aceste limite să fie modificate. Deci, demersul este îndelungat și cred că ar fi mai bine ca de la bun început să avem uh, niște limite obligatorii mai stricte, astfel oferind o protecție mai bună. Propunerea Comisiei vizează doar schimbarea anexei 3 din directivă. Asta înseamnă să se adauge anumite uh, limite de expunere pentru anumite substanțe cancerigene. A trebuit să profităm însă de această revizuire pentru a schimba și câteva dintre articolele directivei. Sindicatele și-ar dori ca domeniul de aplicare al directivei să fie extins pentru a acoperi și anumite substanțe toxice pentru sistemul reproductiv. Deocamdată ea acoperă doar agenții cancerigeni și agenții mutageni, însă noi uh, considerăm că directiva ar trebui să acopere și uh, substanțele dăunătoare sistemului reproductiv. Există între două până la 3 milioane de uh, lucrători expuși la astfel de substanțe. Legislația actuală din domeniu este Uh, foarte slabă în ceea ce privește uh, riscurile pentru sistemul reproductiv. De exemplu, avem directiva uh, pentru uh, femeile însărcinate, care spune că atunci când angajatorul știe că o angajată de-a sa este însăcinată, atunci poate lua măsuri pentru a evita expunerea. Însă problema este că uh, cel mai adesea aceste măsuri uh, intră în vigoare prea târziu, pentru că uh, lucrătoarea își va informa angajatorul în jurul vârstei de trei luni a sarcinii. Ori asta este prea târziu, pentru că lucrătoarea s-ar fi putut să fie expusă mai devreme la astfel de substanțe. Problema este că aceste substanțe sunt acoperite acoperite de uh, directiva cu privire la agenții chimici. În această directivă, limitele um, de expunere nu sunt obligatorii, ci doar uh, uh, indicative. Cred așadar că aceste substanțe trebuie și ele acoperite de cele mai stricte dintre dispozițiile directivei cu privire la agenții um, cancerigeni. Toate acestea, practic, se vor alinia măsurilor pe care le iau statele membre ale Uniunii Europene, pentru că la nivel național există anumite state care deja au inclus aceste substanțe în domeniul de aplicare a legislației uh, naționale cu privire la agenții cancerigeni. Mai sunt și alte dispoziții pe care am dori să le îmbunătățim. Este vorba despre transparență la nivelul riscului de cancer asociat fiecarei uh, valori limită de expunere, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Important este să avem o valoare limită, limită, dar asta nu înseamnă că suntem întotdeauna protejați de această uh, limită. Întotdeauna rămâne un risc. Ori noi dorim ca acest risc care rămâne asociat uh, uh acestei valori limite de expunere să fie clar precizat în legislație pentru ca toată lumea să înțeleagă care este uh, riscul asociat uh, valorii limită de expunere. De asemenea, ne-am dori uh, să existe o supraveghere a sănătății lucrătorilor care să fie obligatorie și după pensionare. Din câte am auzit, există o perioadă lungă de timp de la momentul expunerii până la declanșarea cancerului. Prin urmare, este important pentru lucrători, odată ajunși la pensie, să poată să își verifice starea de sănătate pentru a se putea crea o legătură uh, cu uh, expunerea profesională. De asemenea, este foarte important să existe mai multe date cu privire la expunere. E un subiect uh, crucial dacă ne dorim să avem o prevenție mai bună. Din nou, atunci când există valori limită, durează foarte mult să le revizuim. Deci ne-am dori să adăugăm o dispoziție prin care să ne asigurăm că aceste valori limită pe care le avem în directivă sunt revizuite într-o manieră regulată pentru a ține cont de evoluțiile științifice. De asemenea, ne-am dorit să introducem un plan de uh, minimizare atunci când uh, substituirea nu este posibilă. Pentru a încheia, aș dori să spun câteva cuvinte despre perspectivele pe termen lung pentru a reduce uh, numărul de uh, cazuri de cancer profesional. Deocamdată nu avem o metodologie pentru a stabili niște limite de expunere trebuie să ne punem de acord asupra unei metode prin care putem decide asupra uh, nivelului acestor limite de expunere. Acest lucru este foarte important, pentru că astăzi luăm în calcul doar o analiză uh, bazată pe costuri și beneficii. Deci e ca și cum am jucat la loterie. Dar prețul care trebuie uh, plătit este cel al vieților omenești uh, contra profitului uh, întreprinderilor. Ori acest lucru pentru noi nu este acceptabil. Ne-am dorit să existe o altă metodă pentru a putea decide asupra acestor limite de expunere. De asemenea, aș dori să închei în acest moment și să vă mulțumesc pentru atenție. So, recht herzlichen Dank. Dann kommt Mulțumesc foarte mult. Am să dăm acum cuvântul celei de-a patra experte a noastră, Rebecca Smith, din Pare Business Europe. Thank you, uh, Chan. thank you for the invitation here today. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. În primul rând, aș dori să subliniez uh, în mod clar că și angajatorii uh, își asumă responsabilitățile care le revin în prevenirea cancerului ocupațional. În plus, stabilirea unor limite obligatorii de expunere la nivel european uh, creează un cadru echitabil pentru sănătatea la locul de muncă. De aceea, Business Europe susține uh, ca regulă generală o revizuire limitată a anexei 1 la această directivă pentru a stabili valori limite de expunere. Însă, în stabilirea acestor limite de expunere, considerăm că acest proces ar trebui să se bazeze pe date științifice foarte clare. Ni s-a vorbit astăzi deja de datele științifice care există și acestea ar trebui să constituie baza pentru stabilirea unor valori obligatorii noi. Însă, de asemenea, ar trebui să se bazeze pe fezabilitatea tehnică și economică și o evaluare a impactului socioeconomic. Noi credem că doar acele substanțe care au fost dovedite științific și clasificate ca și carcinogene ar trebui incluse în această anexă pentru că la urma urmei este vorba de directiva cu privire la agenții carcinogeni. De asemenea, considerăm că nu are rost să, să se stabilească ținte numerice arbitrare de 50, 100 sau uh, alte limite valorice obligatorii în ceea ce privește expunerea ocupaționale până în 2020, fără o prioritizare clară pentru ce substanțe anume avem nevoie de limite obligatorii până la urma urmei. Poate că ar fi util de asemenea să vă explic puțin procesul, pentru că știți probabil că Comisia este cea care propune limitele valorice, dar există uh, o serie întreagă de consultări cu diferiți actori interesați pe parcursul întregului proces. După cum știți, probabil, Activitatea demarează, cel puțin la nivel european, în Comitetul Științific SCOL pentru stabilirii limitelor de expunere. De asemenea, analizează metodologii, tehnologii de măsurare și uh, oferă și de asemenea se efectuează consultații cu foarte mulți factori interesați. Pentru noi un pas important este în proces este discutarea în Uh, comisiile paritare, unde există reprezentanței guvernului, al angajatorilor și a sindicatelor. Și aici uh, se analizează dacă limitele propuse de SCOL îndeplinesc criteriile în ceea ce privește impactul socioeconomic și fezabilitatea. Au fost numeroase discuții și antevorbitorii au menționat analize de cost-beneficiu, pentru noi un element foarte important și nu cred că am putea fi de acord atunci când se spune că costurile industriei sunt echivalate cu costul sănătății umane. Cred că este mai degrabă o chestiune de fezabilitate de a ne asigura că industriile vizate chiar pot să aplice aceste reglementări. Pentru noi este important să existe un echilibru între cei doi factori. Desigur că atunci când este vorba de comitetul consultativ, uneori există un acord clar între guvern, angajator și sindicate și uneori nu. Însă activitatea comisiei consultative și valorile limită pe care le stabilește sau pe care cel puțin le propune în avizele pe care le redactează redactează constituie o bază bună de plecare și oferă Comisiei o bază generală. <clears throat> Asta am văzut uh, că până acum propunerile comisiei au, s-au bazat pe avizele comisiei consultative și a consultărilor tripartite. Într-adevăr, acest proces uh, durează, durează actualizarea acestor valori limită și cred că putem spune că am fi deschiși uh, în a găsi un uh, proces mai rapid de actualizare a acestor limite valorice, însă nu putem să ignorăm aceste procese, nu ne putem îndepărta de la ele pentru că sunt importante pentru stabilirea unei abordări generale și a, a, a unui consens între diferiții factori implicați. De asemenea, demn de menționat este faptul că vor veni și alte propuneri în uh, valul 1, valul 2, valul 3 și tot ceea ce am spus uh, acum este valabil și pentru uh, propuneri viitoare. Acum, Înțelegem și noi că există preocupări în anumite sectoare industriale vis-a-vis -vis de anumite limite valorice care au fost propuse sau includerea anumitor substanțe în directiva cu privire la substanțele carcinogene. Știți probabil că a existat o discuție foarte îndelungată în ceea ce privește dioxidul de siliciu cristalizat respirabil, dacă să fie sau nu inclus în directivă comunitatea științifică analizează această substanță într-o manieră diferită. Deci aici încă lipsește un consens general. De asemenea, mai trebuie menționat și faptul că există preocupări în anumite uh, sectoare cu privire la includerea uh, altor substanțe în această directivă. Și nu este vorba doar de valorile limită, ci și de aplicarea celor alte măsuri prevăzute în directivă ierarhizarea, măsuri substitutive. procese închise la locul de muncă sau necesitatea instituirii acestora. Ne susținem faptul că propunerea Comisiei se referă la acordul european uh, social. În propunere la considerente se spune că acordul este complementar și cred că trebuie să vedem cum anume va funcționa în practică această complementaritate, ce rol va avea dialogul social ca o unaltă uh, tehnică pentru sectoarele industriale vizate. Avem anumite preocupări în ceea ce privește valorile limită stabilite pentru prafurile din lemn de esență tare, de la anumite sectoare din teren am înțeles că în special anumite utilaje utilizate, în special cele de mână, nu permit sau permit foarte greu uh, o ajustare a valorilor de referință în jos pentru că s-au luat măsuri organizatorice deja și ni s-a spus că aceste unelte nu pot fi înlocuite. Deci la asta mă referem atunci când vorbeam de fezabilitate tehnică și anume de chestiunile tehnice care la fața locului nu permit uh, o implementare a valorilor limite sau a măsurilor mai generale prevăzute în directivă. Într-adevăr, au avut loc discuții și în ceea ce privește cromul 6. Știm că constituie o, un punct dezbătut la nivelul Consiliului în momentul de față și s-ar putea să fie nevoie de o perioadă pentru revizuirea actualei valori limită cândva în viitor. Acceptăm acest lucru, dar credem că este important să analizăm diferitele domenii economice în care se folosește Crom 6 și ce ar însemna asta pentru procesele lor de producție, respectiv introducerea unor uh, procese închise și de aceea spunem că este nevoie de timp pentru revizuirea limitei în viitor și că este nevoie de abordare echilibrată. În concluzie, deși avem anumite preocupări în ceea ce privește anumite valori limită propuse sau includerea anumitor substanțe în directivă, cred că pot spune că am dorit să vă încurajăm să rămâneți cât se poate de aproape de propunerea Comisiei. Motivul pentru care spun acest lucru este faptul că în comisia consultativă a existat o susținere largă uh, din partea diferitelor grupuri reprezentând uh, angajați, angajatori și guvernele. Și de asemenea există o susținere destul de largă și din partea statelor membre, din câte am înțeles din discuțiile de la nivelul Consiliului. Nu suntem pentru o redeschidere a textului uh, prescriptiv, al articolelor din directivă. Eu cred că acestea nu ar trebui modificate, pentru că dacă nu s-ar ajunge probabil la o încetinire a procesului. Eu cred că ar trebui de data aceasta să ne concentrăm asupra propunerii comisiei pentru a avansa rapid în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, tuturor experților. Înainte acum să dau cuvântul Maritei, permiteți-mi să fac o observație de ordin personal. Mă miră cât de ușor vorbiți de analiza cost-beneficiu în acest domeniu. Eu am cancer și nu voi ști decât în 2-3 ani dacă voi putea spune am avut cancer. Și dacă aud, vorbindu-se de cost-beneficiu, mi se pare nepotrivit. Însă, haideți să revenim uh, la tema noastră și am să dau acum Maritei Ulscă cuvânt. Uh, I'll speak Swedish, so you'll have... Voi vorbi în suedeză, prin urmare vă rog să vă puneți căștile pe urechi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ședința noastră de astăzi. Vă mulțumesc că, iată, ați împărtășit cu noi uh, cunoștințele dumneavoastră. Președintele nostru tocmai a atras atenția asupra faptului că avem o relație foarte personală fiecare dintre noi cu uh, cazurile de cancer. Este un subiect care ne atinge ca oameni, nu doar ca politicieni. Avem o relație, iată, personală cu această boală și uh, această relație personală nu poate fi trecută sub tăcere în cursul discuțiilor pe marginea substanțelor cancerigene. Ați menționat o, o serie de cifre. Cifrele acestea, până la urmă, sunt cele mai importante pentru noi. Iată, ați vorbit despre peste 100 de mii de decese cauzate de uh, cancerul ocupațional în Europa și asta în fiecare an. O cifră dramatică. în zonă și asta în uh, zona cea mai avansată a, a lumii din punct de vedere al cercetărilor uh, în domeniul medicinii. Iată, peste 100 de mii de decese. Cifra aceasta va fi esențială pentru viitoarea propunere legislativă. 53% dintre toate cazurile de deces uh, profesionali sunt cauzate de cancer. Și asta va fi o cifră esențială pentru noi. După aceea, bineînțeles, există interese economice, există și alte tipuri de interese, bineînțeles, care ne vor uh, obliga până la urmă să ajungem la un numitor comun. Bineînțeles, orice am decide noi trebuie să fie pus în aplicare de către statele membre. Nu putem decide ceva care nu poate fi aplicat la nivelul statelor membre și trebuie să ținem cont de lucrul acesta și în, lucrurile, în lucrările noastre. Bineînțeles, comisia noastră are cele mai înalte ambiții dar suntem conștienți de faptul că eforturile noastre nu trebuie să fie rupte de realitate. Nu vrem să facem un singur pas în direcția protecției lucrătorilor. Vrem să facem mai mulți pași deodată, dar pentru asta avem nevoie de sprijin, dar uh, și de ambiție, dacă e să fim eficienți toate datele pe care le-am ascultat cu privire la substanțele, la agenții cancerigeni, la locul de muncă, sunt uh, date esențiale. Dar consider că o parte a eforturilor noastre viito- viitoare va fi uh, impregnată sine qua non de diferiți uh, factori, uh, în special factori economici. Să nu uităm că există diferite interese ale companiilor, dar, pe de altă parte, mai există și mari diferențe între statele membre. Există state membre care au stabilit uh, standarde deosebit de înalte în ceea ce privește agenții cancerigeni la locul de muncă și există state membre care, din păcate, au standarde mai puțin severe în acest sens. Tocmai de aceea e foarte important pentru Parlamentul European, dar și pentru Comisia noastră, să ne asigurăm că le permitem și celor care întâmpină dificultăți să atingă, în atingerea acestor uh, standarde, să se descurce mai bine pe viitor. Vreau doar să vă spun că tema aceasta ne atinge într-un mod deosebit. Este adeseori un subiect care ne atinge personal. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, astăzi. Vă mulțumim pentru prezentările dumneavoastră. Unele dintre datele pe care ni le-ați prezentat sunt noi, altele sunt deja cunoscute. Comisia s-a angajat puternic în acest uh, subiect și vom continua să colaborăm cu dumneavoastră pentru a obține cel mai bun rezultat cu putință. Nu pot să las la o parte aspectele legate de gen Aspectul acesta nu este neapărat vizibil în, în propunerea noastră sau în directiva actuală, dar pe viitor ar trebui ca lucrurile să se schimbe. Mulțumesc, Marita. Trecem la raportorii din umbră, mai întâi domnul Rolea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun că tare mi-ar plăcea ca prezentările acestea să ne parvină și în scris, pentru că nu le-am văzut neapărat prea bine. Ochii mei nu sunt foarte buni. Se vorbea despre raportul dintre sănătate și costurile de conformitate. Mi-ar plăcea să aflu mai multe date pentru a vedea care sunt uh, Uh, elementele care au stat la baza acestor calcule. Uh, s-a folosit sistemul uh, instituțiilor de asigurare sau alt, alt, alt sistem? Asta aș vrea să aflu. După aceea, într-adevăr, e nevoie de măsuri de supraveghere după încheierea activității profesionale pentru lucrătorii care au fost expuși la acești agenți. Uh, în al treilea rând, aș vrea să spun că problema aceasta se regăsește nu doar în sectorul industrial, ci și în sectorul serviciilor. Să folosesc o mulțime de amestecuri de chimicale în domeniul servicii, serviciilor. Spre exemplu, în cei care se ocupă de curățenie uh, știu sigur se fac o mulțime de amestecuri de substanțe, ne fiind conștienți de efectele pe care acestea le-ar putea avea. După aceea, sector, uh, sectorul frizeriei. Uh, în acest sector s-au obținut acorduri foarte solide. Sper ca și Comisia Europeană să accepte aceste acorduri pe viitor n am făcut-o până în momentul de față. După aceea, valorile din uh, diferitele state membre care ne pun probleme. Și mă refer la aici la concurență, da, aceasta este importantă, dar în același timp îmi dau seama că ce funcționează într-un stat nu poate să nu funcționeze și în alt stat. În comisia noastră, după cum uh, spunea doamna raportor, trebuie să dăm dovadă de cea mai mare ambiție cu putință în ceea ce privește sănător, sănătatea lucrătorilor, dar în același timp trebuie să fim realiști în ceea ce privește posibilitatea de a atinge, statelor membre de a atinge uh, standardele uh, stabilite de către noi. Nu are niciun sens să venim cu reguli care să nu poată fi puse în aplicare. Dacă ne uităm la numărul de decese în traficul rutier și ne uităm la costul campaniilor uh, uh, pentru siguranța rutieră, ne dăm seama că mm, se investește mult, poate se investește irațional, rezultatele nu sunt întotdeauna cele mai bune. Da, într-adevăr, trebuie să luptăm pentru prevenire, trebuie să sensibilizăm de asemenea, trebuie să facem uh, uh schimb de bune practici. În ceea ce privește siliciul, spre exemplu, există o mulțime de practici care sunt deja puse în aplicare la fața locului de către lucrători. Aceste bune practici ar putea să fie diseminate. Am putea să venim cu instrumente precum uh, ghiduri care ne-ar putea ajuta, într-adevăr, să ducem la scăderea numărului de decese în uh, mediul profesional. Claude, ai dreptate. Ecranul uh, e cam mic, slide-urile sunt uh, și ele mici, dar uh, să știi că le găsești deja în dosar, să nu-ți faci probleme. Doamna McIntyre nu este aici. Cine vorbește numele ECR? Vă mulțumesc, voi vorbi în numele raportorului nostru din umbră, doamna McIntyre. Vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuțiilor, contribuțiile lor. Dacă e să ajungem la un rezultat solid, e important să aflăm cât mai multe cu opinii cu putință. În general, sunt de acord cu includerea listei de agenți cancerigeni, uh, în directiva din 2004. Prevenirea cazurilor de cancer trebuie să fie în interesul nostru, dar și în interesul companiilor și lucrătorilor. Înțeleg că stabilirea unor limite la nivel uh, european ar putea să contribuie la crearea unui uh, mediu echitabil pentru uh, companii și pentru angajatori. Consider uh, cu fermitate că acest uh, proces însă trebuie să se bazeze pe date științifice și pe uh, criterii de fezabilitate tehnică. E nevoie de date cât mai recente, de natură științifică și trebuie neapărat să nu lăsăm la o parte aspectele sociale. Cred că ar trebui să ne înfrânăm de la a stabili niște cifre ca limite, pentru că acestea, acestea ar putea uh, avea un impact asupra creșterii noastre uh, economice. Nu sunt de acord cu uh, uh, revizuirea articolelor directivei, dar sunt de acord cu adnotarea și modificarea anexelor. Mulțumesc, doamna Weber, în numele ALDE. Ar fi trebuit să ia cuvântul, dar doamna nu este în sală, domnul Iaric nu este nici el în sală, doamna Deli din partea versilor nu este în sală, nimeni nu o locuiește, la fel și pentru EFTD. Atunci îi dăm cuvântul domnului Rolea pentru ENF. Doamna Melin, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor experților care au venit astăzi aici. Sunt încântată să-i uh, ascult pe... Am fost încântată să-i uh, ascult pe reprezentanții ETUC. A fost momentul uh, cel mai potrivit pentru a-i asculta. Vă mulțumesc că i-ați invitat câteva comentarii din partea mea cu privire la acest dosar. Într-adevăr, nu cred că putem să discutăm despre costuri-beneficii în acest context. Cred că ar trebui să discutăm despre costuri. Pentru că, într-adevăr, costurile au uh, fost o frână în calea pre- prevenției. Și, până la urmă, prevenția este esențială. E necesară prevenție, dar și anticipare. Vedem care sunt uh, efectele expunerii pe termen lung și uh, momentul în care ar putea interveni simptomele, primele sim- simptome. Costurile, într-adevăr, sunt uh, esențiale. Sunt uh, mari, uh, costurile echipării, modernizării echip- uh, echipamentului sunt mari. Lucrul acesta are un efect uh, asupra competitivității, dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm costurile implicate de îngrijiri îngrijirile pe care le primesc uh, lucrătorii bolnavi. Uh, costurile acestea uh, trebuie să fie suferite atât de angajați, cât și de familii, cât și de sistemul de asigurări sociale. Deci toată lumea trebuie să plătească până la urmă. Și angajatorii și angajații. Costul, într-adevăr, este un element central, dar nu cred că putem vorbi despre costuri-beneficii. Uh, Trebuie să vorbim despre costuri care să poată fi asumate pe termen mediu, scurt și lung. Asta cred că ar trebui să apară în textul nostru. După aceea am ascultat-o pe doamna de la Business Europe, care a spus că trebuie să rămânem la text, uh, textul prezent, pentru că nu are niciun sens să ne pripim Eu nu sunt neapărat de acord cu cele spuse de doamna de la Business Europe. Cred că am putea măcar să vorbim în textul nostru despre sistem, ă, substanțe dacă, și agenți, dacă nu de limite. Asta ar putea fi un, ă, o soluție. Mulțumesc tuturor. Domnul Hoc are cuvântul. Dziękuję panie przewodniczący. Najpierw słowa podziękowania serdecznie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor experților noștri pentru informațiile pe care ni le-au furnizat. Cred că ne putem certa pe tema lucrătorilor detașați sau pe alte teme de genul acesta. E normal să ne certăm, suntem o de- democrație, nu-i așa? Uh, dar când vorbim despre agenții cancerigeni și mutageni la locul de muncă, trebuie să vorbim cu o singură voce, cu un singur glas. Pentru că un lucrător care află că este bolnav de cancer și asta din motivul uh, profesiei pe care a exer- exersat-o, atunci nu mai contează nimic, nu mai contează profitul, nu mai contează compensațiile, nu mai contează nimic. Singurul lucru care contează este sănătatea și uh, buna îngrijire a lucrătorului. În calitatea mea de medic am uh, avut parte de zeci și zeci de astfel de diagnostice și știu ce dramă uh, reprezintă fiecare caz în parte. Din fericire, majoritatea cazurilor de cancer pot fi tratate. Important e să fie, uh, să fie diagnosticate la timp. Da, până la urmă, prevenția e cel mai bun răspuns, cea mai bună soluție. Mă tem că, deși există reguli în diferitele state membre, ele nu sunt puse în aplicare. Vorbim despre sute de mii de decese an de an în întreaga Europa. Gândiți-vă ce înseamnă asta. E o problemă enormă, e o dramă. Am fost încântată, încântat de prezentarea sindicatelor, care uh, spunea că singurul lucru ce contează, care contează este sănătatea lucrătorilor, costurile, costurile n-au niciun fel de importanță. Pentru că dacă ar avea, am fi o Europa a valorilor negative. Cred că există informații înfiorătoare. Iată, personalul care se ocupă de curățenie, frizerii, sunt cu toții expuși la agenții cancerigeni. Gândiți-vă, dacă ei sunt expuși, atunci cât de expuși sunt cei care lucrează într-o fabrică de mobilă? Mulți cetățeni uh, din uh, Uh, centrul și estul Europei în special nu beneficiază de niciun fel de standarde și nu există niciun fel de registru în care să fi fost consemnate toate aceste substanțe. Și tocmai de aceea spun încă o dată cu tărie că trebuie să acționăm într-o manieră decisivă în dosarul acesta. Valorile europene trebuie să fie incluse, să fie impuse cât mai curând cu putință și să fie respectate. Uh, Bineînțeles, ne putem certa pe tema adaptării standardelor și valorilor la situațiile din diferitele state membre, dar aceste valori cu toate acestea trebuie să fie uh, aplicate, trebuie să fie cristalizate și să se cristalizeze și să fie aplicate cât mai curând cu putință. Este misiunea pe care o avem noi, aceea de a proteja lucrătorii europeni. Nu putem discuta despre costuri și beneficii în acest context. Mulțumesc! Thanks a lot, Mr. Chair, and I would like to excuse my colleague. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să îmi cer scuze pentru colega mea, Karima Deli, care n-a putut fi aici, spune doamna Reinke. Voi încerca eu să aduc în discuție subiecte importante pentru grupul nostru. Mă bucur că în sfârșit vedem că se fac progrese în legătură cu un subiect atât de important. Am uh, așteptat propuneri în acest domeniu deja de multă vreme și am vrea să spunem că Uniunea Europeană joacă un rol important atunci când e vorba despre sănătatea și siguranța la locul de muncă. Aceasta este o problemă uh, pentru că agenții cancerigeni afectează milioane de oameni. Prin urmare, susținem uh, progrese în acest domeniu. Ne-am dorit să mai vedem însă anumite schimbări sau îmbunătățiri. De exemplu, am dorit extinderea domeniului de aplicare pentru a uh, include și substanțele care sunt uh, toxice pentru sistemul uh, reproductiv. Colegii cred că au menționat deja asta. Vom avea amendamente care merg în această direcție pentru a vedea ce se mai poate face în această privință. De asemenea, am dorit să reducem uh, limitele maxime, pentru că, după cum s-a spus, dacă în anumite state uh, membre valorile uh, sunt foarte mici, e posibil ca aceste limite să fie mai stricte, aceste practici ar trebui să fie, privit, să fie privite ca bune practici pentru toată Uniunea Europeană, pentru a avea cea mai bună protecție pentru toți lucrătorii din Uniunea Europeană. Ultimul punct Poate ar trebui să includem uh, uh, și uh, sectorul textilelor, pentru că multe femei lucrează în acest domeniu și se confruntă cu astfel de riscuri la adresa sănătății. De aceea, acesta este un punct important pentru noi și cred că numele colegii mele, Karima Deli, pot să spun că de-abia așteptăm dezbaterile constructive și activitatea noastră împreună. Mulțumesc! Domnul Funtulis. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toți cei care s-au exprimat înaintea mea. Sunt de acord uh, să se reducă limitele um, de expunere pentru agenții cancerigeni și, de asemenea, trebuie să dăm prioritate celor care uh, aduc cele mai multe daune. În paralel există o campanie pentru aplicarea acestor uh, um, limite pentru lucrători, uh, pentru că adesea ei, din ignoranță sau în urma zicerii că asta mie nu mi se poate întâmpla, ajung să nu și ia măsurile de precauție care se impun. Cancerul nu apare decât la finalul activității profesionale și e dramatic să vorbim despre costuri și beneficii, căci aici vorbim despre viața oamenilor. Mulțumesc! M-am inclus eu acum pe lista de vorbitori și am trei chestiuni pe care aș dori să le abordez și o fac uh, în mod conștient înainte de a da cuvântul comisiei, pentru că cred că în dezbaterea noastră trebuie să um, fie plasată în contextul general al îmbolnăvirilor de cancer. Mă îngrijorează în continuare faptul că mm, nici acum nu dispunem de o bază de dată uh, corespunzătoare. Uh, și spun asta fiind personal afectat, dat fiind faptul că în Germania, în momentul de față, se realizează un registru al îmbolnăvirilor, mă gândesc dacă n-ar fi uh, util uh, să se creeze un astfel de registru și la nivel european. Mai ales că medicii oncologii încă nu au putut să stabilească o cauzalitate a îmbolnăvirilor de cancer și asta în 80% din uh, cazuri. În al doilea rând, s-a menționat Uh, că tinerii ar fi mai uh, desafectați și pot să înțeleg uh, de ce. Pentru că odinioară am lucrat în industrie și utilizarea de mijloace de protecție a muncii, protecție pentru urechi, pentru gură, pentru nas, nu, nu e foarte la modă în rândul tinerilor. Însă aici, sigur că s-ar putea organiza o campanie informativă și o aplicare mai strictă a regulilor cu privire la echipamentele de protecție a muncii. Pentru că nu putem lăsa lucrurile să rămână așa, chiar dacă nu e chic, uh, totuși uh, trebuie să facem pași în domeniul prevenției. Și în al treilea rând, și domnul Foc mi-a confirmat acest lucru din experiența dânsului ca medic, că uh, intervalele de uh, efectuare a consultațiilor de depistare a cancerului sunt uh, prea mari, de pildă în Germania se efectuează la câte 5 ani. Și depistarea ar crește dacă aceste consultații ar fi mai frecvente. Acum am să dau cuvântul Comisiei Tarisa Mutinio. Vă rog. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru prezentările experților care ne-au informat în legătură cu un subiect atât de important. Din această perspectivă, propunerea pe care a înaintat-o Comisia în mai poate fi considerată ambițioasă, pentru că noi credem că este un pas uh, mare înainte pentru a îmbunătăți protecția siguranței și sănătății um, lucrătorilor. Noi considerăm că această propunere este binevenită. Am dorit doar să subliniem faptul că propunerea a fost adoptată în urma unui proces extins de consultare publică a organismelor științifice, deci ne bazăm pe evaluări științifice și de asemenea și pe concluziile Comisiei Tripartite pentru Siguranța și Sănătatea la locul de muncă. Deci am uh, gândit propunerea noastră în baza datelor științifice și în baza studiilor uh, externe uh, elaborate de institutul nostru. Am luat în calcul și factorii de fezibilitate și toate acestea împreună au permis apoi uh, comisiei, uh, de a, comisiei să vină cu această propunere uh, cu detalii importante. Aș dori poate să vă reamintesc faptul că limitele obligatorii pentru expunere sunt niște instrumente deosebit de utile pentru angajatori și angajați. Ei vor putea, prin intermediul lor, să aplice măsuri de prevenție și protecție care um, ne-ar putea permite să protejăm adecvat pe lucrători. De asemenea, aș dori să subliniez și că celelalte principii și reguli ale acestei directive vor continua să se aplice, mai precis, uh, reducerea expunerii la un nivel minim. Acum dau cuvântul colegului meu uh, în cazul în care dorește să vă dea mai multe detalii legat de anumite aspecte aduse în discuție astăzi. Apoi aș putea reveni la întrebările um, adresate de domnul președinte. Mulțumesc, Elisa. Mulțumesc uh, eurodeputaților că ne-au invitat uh, aici. Unul dintre subiectele pe care aș dori eu să le amintesc, într-o perspectivă mai tehnică, este gândirea uh, de ansamblu a directivei cu privire la agenții cancergeni. Vorbim despre limitele obligatorii și importanța lor. Directiva se aplică mult mai vast decât Uh, lista cancerigenilor care este numerată la Alexa. Este o directivă care reflectă gravitatea problemei. Firește, se stabilesc anumite limite obligatorii prin anexă, dar, uh, de asemenea, directiva are și acest principiu important de eliminare a expunerii unde acest lucru este posibil sau folosirea unor uh, substanțe cancerigene într-un mediu foarte bine uh, etanșeizat sau eliminarea cu totul a expunerii. Sunt standarde foarte stricte. Motivul pentru care se întâmplă asta e că majoritatea agenților cancerigeni uh, sunt uh, niște cancerigeni pentru care nu există praguri de expunere um, sigură. Ori acest subiect este foarte important. Acest motiv este important și am vrut să-l menționez pentru că directiva în sine are măsuri uh, ambițioase și ferme. Asta se întâmplă de ceva vreme, însă acum am gândit lucrurile și pentru aceste tipuri de uh, substanțe cancerigene pentru care nu există praguri. Dorim să extindem poate directiva și la substanțele uh, toxice pentru uh, pragul, pentru sistemul reproductiv, pentru că acestea sunt substanțe pentru care există și praguri. Merită să reflectăm uh, la acest uh, aspect și la fel și dumneavoastră în redactarea proiectului dumneavoastră de raport. Aș dori să mă refer puțin și la limitele uh, indicative care apar în directiva cu privire la substanțele chimice. Adesea, aceste măsuri sunt percepute ca fiind mai puțin stricte, dar Comisia nu împărtășește această opinie. Aceste valori limită indicative stabilite prin respectiva anterioară stabilesc niște praguri pentru statele membre pentru ca apoi acestea să poată poată să impună anumite uh, limite de expunere obligatorii. Deci noi nu credem că aceste măsuri sunt mai puțin stricte. În ceea ce privește uh, Chrome 6, care beneficiază de foarte multă atenție, aș vrea să atrag atenția la faptul că din uh, cei 13 cancergeni care, agenți cancergeni care se găsesc în această propunere, numai Chrome 6, după analiza noastră de impact, presupune niște costuri pentru limitele pe care noi le-am gândit care să depășească beneficiile. Am identificat uh, beneficiile și e adecvat să facem asta pentru că Chrome 6 este un agent carcinogen uh, profesional uh, puternic. Însă în ceea ce privește ambiția noastră, practic Europa ajunge să plătească mai mult decât câștigă. Ori asta reflectă ambiția Comisiei de a veni aici cu o propunere puternică. Mă opresc aici și aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că mi-a dat cuvântul. Dacă îmi permiteți, aș dori să revin la întrebările dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să avem date mai bune la nivel european. Din acest motiv, serviciile uh, Comisiei au comandat un studiu extern pentru a analiza fezabilitatea și aspectele practice legate de crearea unor baze de date pentru uh, expunere la uh, substanțe periculoase. Este studiul așa numit HASCHEM, care e în curs de finalizare. De asemenea, suntem total de acord cu faptul că există o nevoie pentru a avea măsuri de sensibilizare în acest uh, domeniu și cred că din această perspectivă ar fi util să ne referim la viitoarea campanie a Agenției Europene pentru Sănătate. Este vorba despre o campanie de sănătate dedicată subiectului substanțelor chimice periculoase. Cred că va fi foarte important să ne referim la subiecte precise, precum expunerea la agenți cancinogeni și să ne axăm, de pildă, pe impactul asupra tinerilor și asupra unor grupuri vulnerabile de lucrători care sunt expuși la agenți carcinogeni. În ceea ce privește disponibilitatea datelor, Aș dori să amintesc uh, un studiu pe care îl uh, va uh, realiza agenția Bilbao în legătură cu expunerea la agenți cancerigeni. Acesta ar putea să ne ofere date prețioase pentru noi. În cele din urmă, da, într-adevăr, ne-am pus de acord că astăzi există o mare discrepanță în ceea ce privește criteriile de diagnostic din statele membre. Am dori să vă atragem atenția la un raport important uh, pe care uh, l-au uh, redactat serviciile Comisiei acum câțiva ani, și anume un text care se referă la criteriile de diagnostic care ar putea contribui la o mai bună informare a publicului și la o mai bună înțelegere a bolilor profesionale. În acest moment, uh, serviciile Comisiei fac eforturi pentru a activa statisticile europene cu privire la uh, boli profesionale și împreună cu Eurostat va fi lansat un proiect pilot în legătură cu o listă simplificată cu bolile profesionale care să beneficieze de aceleași criterii de diagnostic uh, în majoritatea statelor membre. Eu cred că acestea sunt, practic, uh, opțiune noastre. Încercăm să îmbunătățim situația existentă în prezent. Vă mulțumesc foarte mult! Dann darf ich unsere Experten Mulțumesc foarte mult. Am să rog acum pe experții noștri să mai uh, intervină o dată pe final, însă vă supun și acum unui exercițiu obișnuit în Parlamentul European, acordându-vă câte un minut de vorbitor. Haideți că până la un minut jumate mai accept. Doamna Rushton. Thank you. Um, a very interesting... Mulțumesc. A fost foarte interesant să ascult diversitatea de opinii. De asemenea, a fost interesant să aflăm și perspectiva pacientului și sunt de acord că documentul comisiei nu prea abordează acest aspect și aspectul asupra familiei. În orice caz, e diferit de stabilit un cost pentru așa ceva. Ce sunt, în studiul nostru se folosesc uh, mă rog, costuri orientative, dar costul pentru societate este imens. Dar uh, Sperăm că vom uh, supraviețui din ce în ce mai mult cancerului și că vom trăi mai mult, dar atunci inevitabil vor fi mai multe îmbolnăviri de uh, cancer. Și de aceea ar trebui să începem să ne gândim cum anume cei care sau uh, tratat de cancer pot reveni la locul de muncă pentru a rămâne în viața activă până la vârsta de pensionare. Mulțumesc! Mulțumesc, Elke Schneider. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să revin la ceea ce spuneam uh, cu privire la activitățile UE OSHA cu privire la gen și prevenirea riscurilor, datorate acestora. Și plecând de la ce spunea colega mea, în studiul pe care îl uh, efectuăm în ceea ce privește revenirea la locul de muncă a persoanelor care au suferit o îmbolnăvire, Aici am făcut studii de caz la nivelul întreprinderilor pentru a vedea care sunt problemele la nivel de companie. Intervievăm de asemenea persoane care se află într-o schemă de ajutor înainte de revenirea la locul de muncă și vrem să aflăm mai multe detalii în ceea ce privește o revenire de succes. În ceea ce privește campania noastră, una din priorități se referă la prevenirea riscurilor datorată cancerigenilor și unul dintre grupurile prioritare se referă la tineri. Deci abordăm aceste chestiuni în activitățile noastre viitoare. În uh, studiul pe care îl vom uh, realiza, sperăm că vom avea un rezultat pozitiv și că vom avea mai multă vizibilitate pentru a putea iniția și proiecte pilot în statele membre și pentru a ne face o idee mai bună, până la urmă, de numărul de lucrători expuși la astfel de uh, substanțe, abordând în același timp și problema grupurilor vulnerabile și problemele de gen. Există studii și în ceea ce privește expunerea femeilor la cancerigene, în special Unor cel puțin, care se discută în momentul de față, precum uh, caze de eșapament, uh, ceea ce sporește expunerea. Dankeschön. Tony Muzum. Mulțumesc, domnul Mosul. Eu aș dori să fac comentarii cu privire la trei puncte. De ce avem așadar nevoie de ținte pentru acești 25 de cancerigeni până în 2020, conform angajamentului asumat de doamna comisar Tyson? Am put cu cei 50 mai importanți cancerigeni putem acoperi 80% din expunerea la locul de muncă de aceea, iată, aceste 50 de valori limită. Între cancerigenii prioritari trebuie inclus și cei uh, care afectează femeile. Problema de gen este una foarte importantă pentru că cancerul ocupațional la femei este invizibil. De ce avem nevoie de valori mai stricte? Uh, și aici există un argument foarte simplu. Dacă într-o țară e fezabil, înseamnă că se poate face și în alte țări. E ușor de înțeles. Și apoi aș dori să revin la extinderea sferei de aplicare și la substanțe care afectează reproducția. Aici nu sunt de acord cu Comisia. Multe din aceste substanțe nu știm dacă beneficiază de un prag. Mă refer la bisfenol A. De pildă, știm însă că sunt uh, perturbatori endocrini. Dar includerea unor astfel de substanțe și pe lista de cancerigeni ar duce la îmbunătățire a protecției. Unele din aceste substanțe au fost incluse în lista de cancerigeni la, în anumite state membre și există chiar și un studiu de impact din partea Comisiei unde se arată că au apărut și beneficii, de pildă în Franța și în Germania, incluzând aceste substanțe nocive pentru reproducție în lista de cancerigeni. De aceea, ar fi un real beneficiu dacă am proceda ca atare. Mulțumesc, Rebecca Smith. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu Comisia. Dacă se întocmește un astfel de pachet de măsuri, pentru că știm că va veni un al doilea și un al treilea val, constatăm că este o propunere ambițioasă. Există și o susținere largă pentru această propunere și pentru valorile limită propuse între statele membre și partenerii sociali. Și nu trebuie să uităm și celelalte prevederi importante din directivă. Acum, scopul acest acestei propuneri și a valurilor care vor urma este acela de a-i proteja mai bine pe lucrători de aceste substanțe cancerigene la locul de muncă. Dar încă o dată revin asupra nevoi de fezabilitate. După cum vă spunem ca angajatori, susținem această propunere, noi limite obligatorii de expunere. Aici nu punem nimic sub semnul întrebării, dar dacă vrem ca lucrătorii să fie protejați efectiv față de acest cancer general de muncă. Acest lucru este posibil doar dacă angajatorii chiar pot să și implemente, implementeze aceste reguli. Mulțumesc! Danke sehr. Und nun hat das letzte... Mulțumesc foarte mult. Acum ultimul cuvânt la acest punct de pe ordinea de zi îl are raportoarea noastră Marita Ulscoc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă. Atunci când am preluat acest dosar, mi-am dat seama că este problema, este un dosar unde există convingeri politice, dar unde apar și uh, empatii personale. Uh, our ambition is to uh, make Ambiția noastră este de a scoate tot posibilul din propunerea comisiei, în sensul bun al cuvântului. Tocmai am demarat și noi consultările Sperăm că în final vom beneficia de un rezultat care să fie într-adevăr util și care să aibă un impact asupra vieții reale în fiecare dintre statele membre. Știm că va exista vor exista diferențe pentru că nu suntem în toate statele membre la același punct de plecare, dar uh, În ansamblu putem spune că este vorba de o directivă foarte ambițioasă. Noi vrem ca această directivă să nu se aplice doar în acele state membre care deja fac multe pe acest plan, ci ca ea să devină parte integrantă în toate statele membre. Nu se va întâmpla poate din prima zi, dar această zi, această directivă nu cred că ar trebui să împiedice ambițiile noastre cele mai ridicate în acest domeniu. Directivă care își va face simțită prezența în multe domenii de pe piața muncii. Vă mulțumesc încă o dată și vom ține legătura în următoarele luni în vederea obținerii unui bun rezultat. Mulțumesc, Marita! Pe 29 noiembrie vom discuta primul proiect de raport. Termenul de depunere a amendamentelor este 14 decembrie la prânz și pe 25-26 ianuarie vom discuta amendamentele. Votul va avea loc uh, în februarie, la reuniunea din 27-28 februarie. Aș dori să mulțumesc încă o dată experților noștri. Iată, cred că mai avem în față un proces uh, de lucru important. Trecem acum la punctul 15, crearea la instituirea unui uh, program de susținere a reformei structurale în perioada 2017-2020. Mulțumesc foarte mult, domnul Ceabașogor. Colegii au înaintat un număr de 300 de amendamente, ceea ce arată interesul sporit vis-a-vis -vis de acest program. Mai întâi m-aș referi la preocupări. Pe lângă numărul mare de amendamente, Uh, mulți au considerat că aceste politici structurale sunt impuse. Eu cred că acest program nu aduce niciun fel de noutate vis-a-vis -vis de obligațiile asumate în baza tratatelor, fie că e vorba de disciplina bugetară sau de politicile economice sub directiva Consiliului cu Obiectivele programului nu contravin uh, intereselor cetățenilor noștri, asigurând un mediu economic capabil să furnizeze locuri de muncă, o, o furnizare de guvernare eficientă, educație, sănătate decentă, sisteme de protecție socială corespunzătoare. În acest sens, programul acesta structural este doar un uh, instrument suplimentar pentru atingerea acestor deziderate și este la îndemnarea statelor mele să-l folosească sau nu. Consider că prin majoritatea amendamentelor noastre vom putea să ne asigurăm că acest instrument va produce mai multă responsabilizare, iar uh, beneficiarii și statele membre vor da dovadă de multă transparență. De asemenea, sper că dacă va fi adoptat, acest instrument va fi folosit de guverne nu doar după ce lovește o criză, ci pentru a o preveni, astfel încât măsurile adoptate să nu ducă la situații extrem de grele pentru oameni. Guvernele statelor membre trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru acțiunile lor. Acest lucru presupune că trebuie să-și păstreze întreaga responsabilitate a reformelor pe care le întreprinde, la identificarea uh, reformelor structurale până la prioritățile de reformă, inclusiv implementarea acestora. În acest sens, mă bucură faptul că multe dintre amendamente au mers în această direcție și suntem de acord că în procesul definirii priorităților de reformă, statele membre și Comisia trebuie să fie parteneri egali în a ajunge la un acord pe Um, programe de asistență tehnică care trebuie semnate de ambele părți. Mă bucură de asemenea faptul că toate grupurile politice s-au oferit și la acest aspect al responsabilizării, plecând de la consultarea actorilor interesați atunci când se fac reforme. Sunt de acord că atunci când se analizează solicitarea de asistență tehnică, Comisia trebuie să țină cont și de procesele de consultare anterioare. Totuși, nu cred că ar trebui să mergem atât de departe încât să impunem consultările, consultărilor același tip de reguli ca uh, celor pentru uh, fondurile structurale și de investiții. Aici uh, avem de-a face cu acorduri de parteneriat foarte complexe, cu valori foarte ridicate de sute de mii de euro și a căror implementare se întinde uneori chiar asupra unor decenii. În ceea ce privește transparența și responsabilitatea, salut numărul mare de amendamente care se referă la transparență și responsabilizare, principii care sunt absolut necesare pentru buna funcționare a programului. Totuși, și în acest caz, cred că ar trebui să păstrăm un echilibru cuvenit, de pildă. Chiar și la nivelul fondurilor structurale, unde este vorba de proiecte mai mari, regulile de informare și publicitate presupun doar publicare un, unei sinteză cu calendar, locație și obiectiv. În ceea ce privește obiectivul fondului, au existat o serie întreagă de amendamente, inclusiv din partea mea, pentru întărirea aspectelor sociale, consolidarea luptei împotriva sărăciei, educație de calitate, care le susțin. În ceea ce privește beneficiarii susținerii, un mare număr de amendamente insistă că autoritățile subnaționale ar trebui de asemenea să beneficieze de susținere în conformitate cu competențele care le revin în baza legislației naționale, în ceea ce privește domeniul de susținere. Ținând cont de faptul că statele membre pot solicita asistență pentru reformele adoptate din inițiativă proprie, nu aș fi în favoarea limitării domeniilor de susținere. Un exemplu în acest sens este domeniul fiscalității, care este o competență suverană a statelor membre, dar unde uh, este important la din perspectiva obiectivelor programului să se facă pași. De asemenea, trebuie făcut pași în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale și a evitării uh, impozitării. Sursa de finanțare pentru acest program nu ar trebui să constituie un precedent pentru viitor. Sunt uh, de acord cu aceste aspecte și consider că la evaluarea la uh, mijlocul perioadei, Comisia ar trebui să analizeze și uh, posibilitatea utilizării unor mijloace financiare alternative. Un alt aspect crucial în finanțare este acordarea de uh, Uh, unei opțiuni pentru statele membre de a contribui la dotarea financiară a programului cu sume suplimentare. Dat fiind faptul că acest program este totuși limitat, cred că opțiunea ar trebui păstrată. Din păcate, aici nu există opțiuni de compromis, fie că vrem sau nu această posibilitate. Acestea sunt punctele principale asupra cărora am dorit să insist astăzi. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile de până acum. Aștept cu interes părerile dumneavoastră și sper că vom putea ajunge la păreri comune uh, în cursul acestei discuții și a celor viitoare. Mulțumesc foarte mult! Sergio Gutiérrez Pieto. Gracias al ponente por, por su trabajo previo por... Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Vreau să-i mulțumesc pentru disponibilitatea sa de a atinge un consens. Cred că, în principiu, suntem de acord. Și noi eh, dorim să sprijinim eh, statele membre în uh, demersurile lor de reformă structurală, dar mai există și alte aspecte care trebuie să fie luate în considerare, și anume problema, aspectul politic și aspectul bugetar. Dar cel mai uh, pregnant aspect este aspectul politic. Totul e legat. Un uh, program tehnic pentru punerea în aplicare a reformelor în, statelor, în statele membre trebuie să respecte criteriile legitime ale guvernanței. Mă refer la two-pack, six-pack, etc. Deci trebuie să să ținem cont de sensibilitățile cetățenilor europeni în uh, contextul acestui program și astfel ajung la transparență, la dezbaterea publică. Experții, companiile, cetățenii, uh, de fapt toate părțile părțile interesate trebuie să fie incluse în dezbateri, pentru că până la urmă asistența tehnică trebuie să respecte toate uh, regulile, normele stabilite în uh, TUPEC și în SISPEC. Nu trebuie să existe o prăpastie și mai mare între sprijinul tehnic, asistența tehnică și uh, sentimentele cetățenilor uh, cetățenilor din uh, statele membre în care s-au pus în aplicare aceste mecanisme de reformă pe parcursul crizei. Deci propunerea legislativă trebuie să fie îmbunătățită, avem nevoie de mai multă legitimitate democratică, toate acestea au mult de a face cu transparență și participare. Tocmai de aceea punem în discuție aspectele politice. Aspecte care au devenit vizibile atât în trecut, dar pot uh, deveni vizibile din nou pe viitor. Raportorul are dreptate când spune că există deja multe lucruri precum fondurile structurale. Dar acum, în multe state membre, s-a încetățenit ideea cum că sprijinul nu a fost în, pus în aplicare așa cum ar fi trebuit să fie pus în aplicare. Deci, cum spuneam, e vorba despre legitimitate democratică, mai multă transparență, participare de asemenea pentru a corecta greșelile trecutului. Și acum trec la aspectele bugetare. Vorbim despre o sumă mică în contextul CFM. Dar alocarea fondurilor se realizează într-un domeniu foarte sensibil. Vorbim despre fondurile structurale vorbim despre bani din politica de coeziune. Și tocmai de aceea atrag atenția asupra amendamentelor 144 și 155 depuse de grupul meu. Trebuie să avem uh, grijă la realocări. Nu trebuie, spre exemplu, să luăm bani de la Fondul Social European pentru și să-i punem la energie, să investim în proiecte legate de sectorul energetic. Pentru că inițial banii vizau o altă misiune. Deci trebuie să fim atenți la aceste limite și să le impunem în propunerea legislativă. Dar, pe ansamblu, sunt uh, încântată de propunerile făcute. Cu toate acestea, recunosc că mai uh, avem nevoie de niște garanții pentru a ști sigur că fondurile sunt folosite într-o manieră corectă și pragmatică. Deci, dacă toate aceste, aceste aspecte vor fi luate în considerare, atunci noi suntem de acord cu demararea de reforme, dar reformele acestea trebuie să fie cele corecte. Nu trebuie să impunem o ideologie a Uniunii Europene. Mulțumim, doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului Vreau să-i mulțumesc pentru această propunere de raport. Pe ansamblu sunt de acord cu viziunea sa. Când, spune despre, ă, când vorbește despre prioritizarea reformelor care stimulează productivitatea și ocuparea, în, în special în contextul politicii de coeziune, da, sunt ă, de acord că aceste reforme ar putea contribui la crearea unui mediu ă, favorabil uh, Uh, care să le permită statelor membre să profite de pe urma fondurilor de coeziune și să-și sporească rata de absorpție. Vreau să pun însă o întrebare. De ce rata de coeziune a fost modificată de la 100% până uh, în propunerea comisiei, uh, raportorul vorbește despre up to 100% până la 100%. E drept că există îngrijorări legate de um, ambiția Comisiei de a-și impune propria ideologiei propria ideologie. Deci aspectul politic este într-adevăr esențial. Dar tocmai de aceea raportul nostru trebuie să spună uh, cât se poate declar că avem de a face cu un parteneriat care ține cont de statele membre și de cetățenilor. Uh, trebuie să subliniem transparența ca fiind oblig obligatorie. Sergio vorbea și el despre participare socială și uh, legitimitate democratică. Eu cred că, într-adevăr, putem include aceste concepte în raportul nostru. Ar fi un mesaj politic puternic. Dar sunt de acord uh, cu comentariile raportorului în ceea ce privește proprietatea și aceste comentarii fac parte din arhitectura de ansamblu în ceea ce privește combaterea sărăciei, promovarea incluziunii sociale și uh, raportorul a menționat și alte obiective uh, sociale uh, care să fie susținute din acest, uh, din acest program. Ei, foarte interesante aceste propuneri. Încă n-am citit cu atenție toate amendamentele, dar aștept cu nerăbdare continuarea discuțiilor. Mulțumesc, doamna Rainche. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru compromisurile propuse. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pe marginea acestui, acestei propuneri. Sunt raportor din umbră pe tema aceasta și la Comisia Regii, asta vreau să vă spun. Am purtat acolo dezbateri uh, exhaustive. Știți bine, este vorba despre un program care după uh, acțiunea, acțiunile demarate în Cipru și în Grecia, dorește să se extindă la nivelul tuturor statelor membre care au nevoie de astfel de asistență. Am fost uh, în uh, Grecia de curând și m-am întâlnit cu cei care pun în aplicare acolo un program similar și acele persoane uh, mi-au spus că programul acesta este foarte eficient când vine vorba despre implementarea eficientă a fondurilor de coeziune, dar există în continuare uh, puncte slabe când vine vorba despre alte domenii ale politicii, politicilor. Uh, și Curtea de Conturi susține în raportul său același lucru. Deci, iată, cred că putem face multe, dar consider că trebuie neapărat să, să vorbim cât se poate de clar despre eficiența necesară în utilizarea fondurilor structurale. Aceasta este direcția în care merg majoritatea amendamentelor uh, mele. Uh, există un motiv de îngrijorare și de precauție când vine vorba de punerea în aplicare în realitatea acestui, acestor măsuri. Într-adevăr, în trecut, în alte state au existat probleme legate de responsabilizarea și asumarea responsabilităților necesare de către diferitele instituții. Deci trebuie să fim precauți. Uh, în același timp, uh, legitimitatea democratică este esențială, așa cum spuneau antevorbitorii mei. Uh, cred că toate acestea merg mână în mână cu codul de conduită. Nu știu dacă v-am înțeles bine, domnule raportor, dar codul de conduită și uh, principiile parteneriatului nu conțin doar reguli așa complicate, create de dragul de a fi create, ci sunt reguli care permit uh, participarea societății civile, permit o implicare participativă și tocmai de aceea aceste subiecte ar trebui trebui să fie, din punctul nostru de vedere, mai bine integrate în uh, propunere. După aceea, uh, incluziunea socială, combaterea sărăciei, includerea autorităților regionale și uh, locale, toate subiectele acestea sunt deja prevăzute în compromisuri. Aștept cu nerăbdare dezbaterea cu dumneavoastră și cred că putem transmite un semnal foarte puternic Comisiei Regii și ne putem asigura că până la urmă toate acestea se transformă într-un uh, instrument util atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marta. Mulțumesc, domnule președinte! Bineînțeles, nu sunt la fel de entuziast ca și dumneavoastră, mă înțelegeți, dar numărul de amendamente care au fost uh, depuse uh, dovedește că nu sunt singurul uh, pesimist. Această asistență tehnică oferită de către Comisie la solicitarea statelor membre sună bine în teorie, ar părea că, într-adevăr, Comisia Europeană vrea să ajute. Dar, de fapt, din punctul meu de vedere, acest instrument este unul folosit de Comisia Europeană pentru a-și băga nasul în uh, oala statelor membre. A-și băga nasul în politica migra- uh, privind migrația, în politica socială, etc. Iată, e un truc pe care îl folosește Comisia. Fără a-și asuma prerogative suplimentare, cu toat, reușește să-și bage nasul unde nu-i fierbe oala. Eu cred că Comisia Europeană, iată, profită de ocazie pentru a formula recom- recomandări pe care statele membre vor trebui să le aplice. De ce vor trebui să le aplice? Pentru a primi uh, fondurile specifice genului acestuia de programe. Practic, uh, Comisia Europeană întinde o capcană în care statele membre nu pot decât să cadă. Vă mulțumesc! Iată, nu mai există alți vorbitori. Cine dorește să intervină pe tema aceasta din partea Comisiei? Am mai multe nume aici, nu, nu mă descurc cu ele. Thanks a lot. I was looking for the translation. That's <laughs> why I didn't... Căutam traducerea. Bună ziua, Vaccaro. Vin din partea serviciului care se ocupă cu această propunere. Sunt consultant în acest serviciu. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor eurodeputaților uh, pentru această dezbatere și pentru amendamentele pe care le-au înaintat. De asemenea, aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Aș dori să mă refer la câteva puncte din raportul său. Sunt câteva chestiuni pe care vreau să le uh, lămurim. Mai întâi, uh, programul uh, este la totala latitudinea statelor membre și sprijinul nu poate veni decât în urma unei solicitări uh, a statelor uh, membre. O solicitare a statelor membre pentru sprijin în diverse domenii legate uh, de procesul de guvernanță sau uh, de reformele statelor membre. vor fi uh, urmate de un dialog între Comisie și statul membru vizat pentru a identifica prioritățile pentru măsurile de sprijin și, de asemenea, uh, pachetul financiar pentru a putea pune în aplicare aceste măsuri. De asemenea, este foarte important să clarificăm faptul că pachetul financiar pentru implementarea acestor măsuri de sprijin nu este ceva ce se alocă statelor membre, nu este deci o alocație către statele membre, ci uh, e vorba de sprijin care va plăti expertiza care apoi va fi folosită în statul membru pentru a ajuta statul membru să implementeze reforme. Asta pentru a răspunde la întrebări legate de uh, finanțare, dacă e ceva ce se um, retrage din pachetul financiar uh, al politicii de coeziune în cazul statului membru vizat. Nu, nu așa stau lucrurile și nu vor sta așa nici pe viitor. Apoi, în ceea ce privește obiectivele programului, În avizul domnului uh, Șogor, precum și în amendamente, putem vedea că obiectivul programului este de a ajuta la punerea în aplicare a anumitor uh, politici uh, care sunt cuprinse în alte părți ale dreptului european. Deci nu vorbim despre un program de redactare de politici, ci unul care vizează punerea politicilor în aplicare. Există așadar o nevoie de a implica um, statele membre, așa cum s-a spus. Există la bun început o solicitare din partea statului membru, apoi o discuție, un dialog cu Comisia, iar când statul membru formulează solicitarea, cel mai probabil acesta va trebui să se consulte la nivel intern cu toți actorii interesați la nivel local, național sau regional partenerii sociali și societatea civilă ar trebui eventual uh, consultați. Apoi, uh, Comisia trebuie să verifice că statul membru a făcut uh, acest consultare, pentru că acestea sunt competențele statului membru. Toate acestea se organizează și se obțin prin cadrul juridic al statului membru în parte, iar Comisia nu poate acționa de una singură și să-și depășească astfel competențele. Deci, în acest context, trebuie discutat cu statele membre domeniul de aplicare a sprijinului. Deci, clar, responsabilitatea statului membru este unul dintre elementele cheie ale reușitei acestui program. Mai vreau să menționez ceva în legătură cu transparența și răspunderea. Clar, vom fi total transparenți față de Parlament și uh, Consiliu. Deja în propunere regăsim uh, o obligație pentru Comisie de a oferi informații la sfârșitul anului și cred uh, că astfel a putea asigura un echilibru între nevoia de a fi transparenți uh, cu alte instituții și de a decide uh, dimensiunea limită a programului și a fondurilor pe care le vom folosi pentru acest program. Și cred că mă voi opri aici deocamdată. Firește, dacă mai aveți întrebări, sunt gata să răspund. Ja, danke schön, viel zu dem Bla. Mulțumesc. Atât uh, în ceea ce privește afirmația că Comisia se amestecă prin ușa de dos întrebările interne ale statelor membre. Acum mai dorește să intervină colega noastră, doamna Flora. Mulțumesc pentru prezentări. Aș avea o întrebare pentru Comisie. Aspect, aspectul i między innymi wskazał pan... Ați spuneați că în ceea ce privește chestiunea supravegherii, cheltuirii banului public, nu puteți să vă referiți la toate aspectele și să le urmăriți și că anumite chestii, chestiuni oricum intră în competența statelor membre. Însă tocmai la utilizarea banilor europeni ar trebui să punem preț pe o implementare corespunzătoare a regulilor aferente acestor fonduri. Suntem într-o criză destul de profundă și uh, suntem uh, în situația în care cetățenii au o încredere destul de mică în Uniunea Europeană și cred că consultări cu privire la ce anume se întâmplă în Uniunea Europeană, ce instrumente ale UE sunt folosite, ar trebui să poată uh, fi purtate astfel de dezbateri și aș ruga Comisia să ne spună dacă, uh, în ceea ce privește criteriile utilizării banilor europene, ar trebui uh, poate să țină cont și de astfel de elemente, în sensul efectuării unor consultări. Și, pe final, mare încă o dată cuvântul domnul raportor ceva Șogor. Vă mulțumesc pentru comentarii. Nu pot decât să repet ce a spus Comisia în legătură cu legitimitatea democratică, dar nu vom mai insista. Aștept uh, deja întâlnirea noastră de luni pentru discuții suplimentare. În ceea ce privește întrebarea doamnei Harkin, ne gândeam doar să asigurăm consecvența cu propunerea comisiei, însă haideți să mai vorbim despre asta. Vă mulțumesc. Abstimmen werden wir am 8. November. Mulțumesc foarte mult. De votat votăm pe 8 noiembrie, pe 29 noiembrie se va vota. Alte chestiuni diverse nu avem. Următoarea întâlnire este pe 7 noiembrie după amiaza și pe 8 noiembrie dimineața. Vă mulțumesc foarte mult și spor la treabă vă doresc.